domnului candidat. Procedura este aceeași ca și ieri. 5 minute pentru prezentare, apoi 10 minute pentru întrebările doamnei raportor și apoi 15 minute pentru întrebările deputaților. Vă dau cuvântul pentru prezentare. Gospod predsednik, dame în gospodie, spoștuvani. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor. Permiteți-mi să încep în limba slovenă. pentru a vă saluta. Apoi, în engleză, aș dori în introducere să vă vorbesc despre ceea ce am făcut în cariera mea de expert în finanțe publice, director al Băncii Centrale și persoană care a intervenit uh, în uh, Slovenia pentru a se asigura că în momentul aderării Sloveniei la Uniunea Europeană aveam uh, un circuit bugetar modernizat cooperațiuni um, moderne, o executare modernă a bugetului și să oferim precondițiile pentru a ne asigura că auditul intern și extern inclusiv cel parlamentar, să fie aplicat eficient. Mi-am început cariera profesională într-o bancă centrală în anii 80 și după câștigarea independenței Sloveniei m-am ocupat de chestiuni fiscale având în vedere că uh, țara dinainte de 90 nu era uh, viabilă din punct de vedere fiscal. Apoi uh, am lucrat cu Banca Mondială pentru statele care urmau să adereze, să adere la Uniunea Europeană în 2004 pentru a stabiliza mediul economic, inclusiv cel al finanțelor publice pentru a ne asigura că banii contribuabililor sunt uh, cheltuiți eficient. Am întors în Slovenia în 98 și de atunci am făcut parte din echipa de negociere condusă de domnul Potocnic, uh, comisarul actual, și m-am ocupat de finanțele publice pentru a mă asigura că S-a adoptat atât legislația cât și cadrul, baza mm, metodologică, inclusiv clasificarea COFOC și GSF a Sloveniei și astfel Slovenia a putut să adere la Uniunea Europeană. Și atunci m-am ocupat uh, și de ofițerul de autorizare pentru fondurile de preaderare. Și grație acestor fonduri, uh, Slovenia a devenit uh, țara membra Uniunii Europene în 2004. Atunci mă ocupam de afaceri europene în guvernul sloven, în calitate de ministru, deci am experiență în relațiile cu Comisia, în aplicarea acquis comunitar și așa mai departe. De ce sunt candidat la funcția de membru a Curții de Conturi? Cred că Există trei precondiții pentru folosirea eficientă a banilor contribuabililor. Legislația cu clasificările potrivite, în al doilea rând instituții supreme de audit la nivel național și la nivel european și, în al treilea rând, uh, supravegherea, controlul parlamentar. Pentru că Parlamentul oferă dezbaterea publică în legătură cu modul în care sunt cheltuiți banii și eu, de-a lungul cartierei mele profesionale din Slovenia, mi-am adus contribuția la două dintre aceste procese, la crearea legislației în domeniul finanțelor publice în Slovenia și la controlul parlamentar pe care l-am stabilit în Slovenia, folosind ca bază practicile uh, bune în domeniul finanțelor publice. Dacă mi oferiți sprijinul și voi deveni membru al Curții de Conturi, vă asigur că voi face tot ce voi putea pentru a mă asigura că controlul parlamentar din partea Parlamentului European și cooperarea cu Curtea de Conturi vor permite oferirea sentimentului cetățenilor că banii lor din bugetul european sunt bine investiți. Mulțumesc! Grazie. Vă mulțumim! Are cuvântul acum doamna raportor Eala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule candidat. Aș dori să vă întreb de lungul experienței dumneavoastră internaționale, În legătură cu viitoarele dumneavoastră funcții la Curtea de Conturi, observ că aveți experiență în legătură cu relațiile dintre Comisia de Control Bugetar și Curtea de Conturi. Care este instituția în care doriți să faceți parte? Aș dori să știu care sunt ideile dumneavoastră în legătură cu această relație, pentru că spuneți în răspunsurile dumneavoastră că considerați că avem misiuni similare. Deci, de aceea vă cer informații suplimentare pentru a ne asigura că nu e vorba de un dublon, ci de misiuni diferite, dar complementare. În al doilea rând, Avem uh, raportul domnului Băș, fostul președinte al Comisiei pentru Control Bugetar, care în uh, discursul său a spus că e nevoie de o reformă radicală a modului de funcționare a Curții de Conturi. În loc de reprezentarea a 27 de state membre, să ne orientăm spre un organism mai eficient cu uh, un număr uh, mai mic de auditori profesioniști, deci în loc de un colegiu cu 27 de membri, cu riscul ca fiecare să reprezinte interesele propriului său stat membru, să avem un colegiu redus care să dea dovadă de o independență rea, adevărată. Deci, iată, Aș vrea să știu care este punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu această abordare instituțională. În al treilea rând, în chestionar vi se pune întrebarea dacă ați fi gata să vă retrageți candidatura dacă avizul Parlamentului ar fi negativ în legătură cu aceasta. Răspunsul dumneavoastră nu este satisfăcător. Parlamentul are uneori motive care nu sunt neapărat obiective din punctul de vedere al candidatului, dar care sunt obiective din punctul de vedere al instituției noastre. Deci aș vrea să știu care este răspunsul dumneavoastră în legătură cu posibila retragere a candidaturii dacă Parlamentul dacă uh, avizul Parlamentului uh, nu ar fi în favoarea dumneavoastră. Mulțumesc pentru întrebări. Cred că Comisia pentru Control Bugetar și Curtea de Conturi au misiuni similare. Aș spune că misiunile lor sunt complementare într-un fel. Când uh, la COCOBU se discută un anumit uh, raport în legătură cu modul în care Comisia și statele membre folosesc uh, fondurile publice, banii contribuabililor, în Slovenia existat situații în care au avut loc audieri în care membrii Parlamentului întrebau curtea de conturi, între, puneau în curții de conturi întrebări care de fapt erau adresate guvernului. Deci, Curtea de Conturi lucrează pentru dumneavoastră. Și dumneavoastră puteți să folosiți pe auditorii Curții de Conturi pentru a pune întrebări. Și prin, în urma informațiilor pe care vi le oferim, puteți să schimbați legislația sau uh, să votați noi uh, acte legislative pentru a folosi mai bine banii contribuabililor. Deci, uh, trebuie să găsim un mod de funcționare pentru ca membrii Curții de Conturi să vă ajute în activitatea dumneavoastră. Astfel s-ar face un adevărat pas, pas înainte. În legătură cu posibila mea retragere, dacă nu aș obține un aviz pozitiv din partea Parlamentului. Am venit aici pentru a mă prezenta. Sunt candidat la funcția de membru al Curții de Conturi pentru că, de, având în vedere cariera mea profesională, nu văd care să fie, existe vreun motiv pentru care să nu putem coopera în mod eficient pentru că, în calitate de membru al Curții de Conturi, v-aș putea ajuta să modificați modul în care se cheltuiesc banii contribuabililor. Am experiență din Slovenia în legătură cu controlul financiar eficient și um, am experiență legătură cu cultura a gestionării financiare sănătoase. Dacă nu mi-acordați încrederea dumneavoastră, mi-ar fi foarte greu să accept acest lucru și de aceea contez pe sprijinul dumneavoastră. Mi-ați mai pus o întrebare în legătură cu um, modul în care colegiul de auditorie Curții de Conturi s-ar putea modifica. Într-adevăr, cu 27 de persoane e foarte greu să se aibă o adevărată discuție, se fac mai mult declarații. Deci, ideea organizării auditorilor în camere, în patru camere, în care să se lucreze în grupuri, unde să se facă preaudieri ale rapoartelor înainte de sesiuni plenare ale Curții de Conturi, poate ar fi o, un pas în direcția cea bună, dar Bineînțeles, eu nu am acces la toate informațiile pentru, în momentul de față pentru a vă da un, o opinie definitivă. Dar dacă munca este organizată astfel încât se poate lucra pe grupuri mai mici pentru a pregăti rapoartele și apoi ă, pentru a face un fel de preaderare și apoi rapoartele să fie confirmate de întreaga curte de conturi. Sigur, eficiența activității curții de conturi ar avea de câștigat. Și astfel, Curtea de Conturi ar putea să funcționeze în interesul Comisiei de Control Bugetar și, în general, în cel al cheltuirii eficiente a banilor contribuabililor. Sí. Sí, gracias, eh, gracias por sus respuestas. Eh, Mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră, răspunsurile dumneavoastră. Dispuneți de multă experiență Ați lucrat uh, cu Banca Mondială și sunteți foarte bine pregătit, la fel ca și toți ceilalți candidați. Știți probabil că un aspect uh, unde deseori există probleme în această comisie se referă la controlul finanțării europene în programe de cooperare care se derulează împreună cu alte organizații internaționale, cum ar fi Națiunile Unite sau Banca Mondială și așa mai departe. Și de aceea aș vrea să știu cum ne-ați putea ajuta dumneavoastră să depășim aceste probleme în ceea ce privește controlul acestor cofinanțări. Și apoi vă mai Sem, dacă, eventual, Există <clears throat> ceva chestiuni juridice, vorbeați de divorț. Pentru noi este important uh, să, ca lucrurile să fie clare. Sigur că viața privată nu ar trebui să vă influențeze viitorul la Curtea de Conturi. În ceea ce privește eficacitatea controlului uh, acestor programe în cooperare, Uniunea Europeană și asistența pe care o acordă. <clears throat> Din experiența mea de șase ani la Banca Mondială, aș spune că există o diferență între instituțiile financiare și alte instituții ale Națiunilor Unite. Vă voi da un exemplu. În calitate de economist la Banca mondial a făcut parte din uh, programul de reconstrucție de după război din Bosnia-Herzegovina și am cooperat uh, foarte bine atât cu instituțiile Uniunii Europene, dar au existat probleme cu câteva alte instituții. <clears throat> și în special atunci când uh, se suprapun mai multe instituții. Deci e important ca o instituție să preia conducerea. <clears throat> În această situație în Bosnia-Herzegovina, Banca Mondială a preluat conducerea și 95-96 în cadrul programelor de <clears throat> redresare economică am luat uh, măsurile necesare. O parte din această experiență aș putea o transfera și asupra activității mele viitoare, dar nu aș dori să spun aș, cu acestea că tot ce se face în asistența umanitară internațională este greșit. <clears throat> Sigur că atunci când uh, uh, fondurile se aloc pur și simplu, sigur, cheltuielile acestor ar putea fi o problemă. Vă spuneam în ceea ce privește viața mea particulară că sunt uh, implicat în anumite chestiuni juridice la mine acasă. E vorba de anumite aspecte care țin de mandatul meu din 2007. Mulțumesc, domnul Andr- doamna Andrase. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Twickel, văd că din curicul dumneavoastră vite că în perioada 2004-2008, în calitate de uh, președinte a Comitetului Parlamentar pentru Control Financiar, ați uh, avut un program de cooperare cu Curtea de Conturi din Regatul Unit. Întrebarea mea este de ce ați ales uh, Curtea de Conturi din Regatul Unit și nu cea uh, de la Curtea de Conturi Europeană pentru acest transfer de bune practici? A doua mea întrebare dacă vă puneți în locul contribuabilului european. Considerați că raportul pentru 2008 ar putea oferi contribuabililor uh, o satisfacție minimă în ceea ce privește buna cheltuire a fondurilor. Mulțumesc! Mulțumesc! De ce Curtea de Conturi din Regatul Unit pentru că acționasem în uh, conformitate cu procedurile noastre, am făcut un anunț public și am solicitat uh, instituțiilor de audit ale statelor membre care erau eligibile pentru un astfel de program să ne transmită oferte. Am primit astfel de oferte din partea trei state membre Motivul pentru care am uh, decis să colaborăm cu Curtea de Conturi din Regatul Unit a fost calitatea ofertei, dar și capacitatea acestora de a ne oferi un, un contact direct și între modul uh, în care am cooperat la acea vreme cu Comisia de Supraveghere Bugetară din uh, Parlamentul Regatului Unit. Aș dori să vă atrag atenția asupra aliniatului 12 și 16 din uh, traducerea în varianta engleză, unde s-a strecurat o greșeală pentru că este vorba de Comisia cu privire la uh, fondurile publice, Public Accounts Committee. Am fost așadar în uh, măsură să adoptăm noi reguli de procedură în ceea ce privește Comisia pentru Finanțe Publice din Parlamentul Sloven, astfel încât uh, să putem trece de liniile stricte de partid și să fim în măsură să adresăm întrebări oficialilor guvernamentali pe baza informațiilor furnizate de către Curtea de Conturi Slovenă. Așadar, un exemplu de bune practici și modul în care se completează cele două activități. Raportul pe 2008, sigur, ar fi o chestiune care ar urma să fie decisă de Comisia pentru Control Bugetar din Parlamentul European. cine aș dori să comentez aici, dar aș spune că metodologia și, în special, această relație corespunzătoare între nivelul de riscuri și numărul de teste efectuate oferă o condiție minimă pentru ca Curtea Europeană de Conturi să fie în măsură să formuleze o opinie cu privire la execuția bugetară. Dar, desigur, există și aici posibilitatea de a îmbunătăți activitatea și a Curții de Conturi Europene, iar și în special în ceea ce uh, privește colaborarea cu Comisia COCOBU, pentru că în final Parlamentul European efectuează supravegherea financiară în numele contribuabilului european și eu uh, cred că eforturile de a modifica metodologia și în special de a duce mai departe această activitate pe marginea rapoartelor uh, uh, speciale, uh, ar fi un pas de dorit. Mulțumesc, doamna Deutsch. Domnul Deutsch. Tisztelt tagjelölt úr, két kérdésem lenne. Az első az arra vonatkozik, hogy Mulțumesc, aș avea și eu două întrebări. Din păcate nu am primit uh, niciun fel de informații în acest sens prin uh, chestionarul pe care l-a completat, dar ține de domeniul public faptul că în 2004 Parlamentul sloven nu a sprijinit candidatura dumneavoastră la președinția Curții de Conturi uh, slovene. La vremea respectivă, în stânga, avea majoritate în Parlament, uh, ceea ce îmi spune că nu au fost motive politice care au dus la nesprijinirea candidaturii dumneavoastră. Dacă Parlamentul sloven nu va considera. considerat corespunzător pentru a prelua președinția Curții de Conturi slovene, cum ar putea să vă dea Parlamentul European încrederea pentru a prelua funcția de membru în Curtea de Conturi Europene? În a doua întrebare, și doamna Iala Sender a menționat deja acest lucru, Comisia de Control Bugetar. Dacă comisia noastră nu sprijină candidatura cuiva, <clears throat> așteptam din partea dumneavoastră un răspuns simplu, da sau nu. Dacă dumneavoastră nu doriți să vă retrageți candidatura, dacă nu beneficiați de sprijinul nostru, foarte bine. Dar cred că ați evitat să ne dați un răspuns clar la această întrebare și aș dori un răspuns ferm, da sau nu, din partea dumneavoastră. Ambele poziții pot fi uh, apărate, dar am dorit să știm în mod clar dacă ați, uh, v-ați retrage sau nu candidatura, dacă nu aveți sprijinul nostru. Yes, uh... Mulțumesc foarte mult pentru ambele întrebări. În 2003, la sfârșitul anului 2003, am uh, candidat la președinția Instituției Supreme de Audit din Slovenia. Pe baza muncii mele din 98-2000, atunci când am creat o așa numită legislație transparentă, am uh, devenit cunoscut în Slovenia ca o persoană independentă, dar și foarte greu de convins atunci când eu cred că ceva e bine. În perioada 98-2000 am fost secretar de stat al partidului de centru-stânga, ce era pe vremea aceea. Deci ar fi fost de așteptat ca coaliția de centru-stânga din Parlament să mă fi susținut din Slovenia să mă fi susținut în 2004 ca președinte al instanței supreme de audit. De ce nu au făcut-o, nu știu. Rămâne un secret până este vot secret, secretul rămâne până acum și votul cere majoritate absolută din partea tuturor membrilor Parlamentului. Sigur că s-a zvonit că nu am fost ușor de manevrat. Și deci ei s-au gândit că să dea un, un mandat de 9 ani pentru că, mai ales că partidul de centru-stânga credea că avea să câștige alegerile atunci, credeau deschis. Și deci nu mi-au dat un mandat, pentru că ar fi fost prea mult. Același guvern de centru-stânga m-a invitat mai târziu să-l înlocuiesc pe domnul Potocnic ca ministru al afacerilor europene, ca tehnocrat, ca cineva care s-a ocupat de chestiuni importante pentru dezvoltarea Sloveniei. Deci nu vreau să spun că nu nu pot să spun că nu aveam încrederea uh, autorităților slovene, pentru că la votul deschis am primit încredere, dar la votul secret nu, pentru că uh, s-a considerat poate că sunt o persoană prea independentă și probabil că cei de centru stânga au votat împotriva mea. Cei de centru dreapta din Parlament au uh, avut și ei o dezbatere în care s-au opus candidaturii mele. Iată, acum vin în fața dumneavoastră ca independent. Și am spus în răspunsul meu că în scris nu pot să zic da sau nu, pot să vin aici și să încerc să vă convin că în cariera mea de 20 de ani am lucrat ca tehnocrat. Și dacă nu este suficient ca să beneficiez de sprijinul dumneavoastră, e foarte, va fi foarte greu apoi să acționez ca membru potențial fără sprijinul dumneavoastră. Cooperarea nu va fi posibilă. Deci răspunsul la întrebarea dumneavoastră este evident. Sigur că dacă nu aș beneficia de sprijinul noastră, m-aș retrage. Grazie, ringraziamo il candidat. Vă mulțumesc, mulțumim domnului Cipicl și trecem mai departe la audierea candidaților uh, care trebuie confirmați în funcție. Avem acum mai puțin timp la dispoziție pentru aceștia, doar 20 de minute și începem cu candidatul numit de autoritățile din Cehia, Jan Kinst. Doamna Kersti Karila din Estonia um, și candidatul din Letonia, domnul Ludvox. Allora, dal momento, appunto, come ho detto... După cum am spus, e vorba de membri, de persoane care sunt deja membri ale curții de conturi, deci comisia îi cunoaște deja. Rog cei trei candidați să facă niște foarte scurte prezentări introductive, doar două minute fiecare. Eh, domnule Kins, doriți să, doriți să spuneți câteva cuvinte? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt foarte onorat să mă aflu aici și să vă cer încrederea pentru acest mandat. După cum știți din rezumatul pe care eh, vi l-am trimis, am intrat la curte de conturi acum șase ani și imediat după aceea am fost uh, desemnat la domeniul acțiunii externe și lucrez în acest uh, domeniu de atunci. În timpul mandatului meu am fost de două ori responsabil de raportul uh, anual pentru Fondul European de Dezvoltare și de asemenea de auditul de performanță uh, fiind uh, desemnat pentru domeniul asistenței pentru dezvoltare și am avut onoarea de a vă prezenta în trecut trei rapoarte speciale și m-am bucurat că le-ați primit cât se poate de pozitiv. E vorba de raportul special cu privire la asistența Uniunii Europene pentru mediu, pentru sectorul sănătății și managementul Comisiei uh, față de ONG-uri. În timpul carierei mele la Curtea de Conturi am fost implicat și în sarcini orizontale. Am fost timp de, două ani membru, timp de doi ani membru al Comitetului Administrativ al Curții și la ora actuală sunt uh, decanul grupului de acțiune externe. Sunt și responsabil de uh, reprezentarea grupului în anumite domenii, mai ales în domeniul sprijinului direct uh, pentru bugetul de audit. Pe scurt, aceasta este cariera mea, domnule președinte. După cum v-am spus, doresc să cooperez cu comisia dumneavoastră și voi fi foarte încântat dacă mă voi bucura de susținerea dumneavoastră pentru următorul mandat. Mulțumesc! Mulțumesc! Două minute, candidatul desemnat de Estonia, doamna Kalulaid. Mulțumesc, domnule președinte! Și eu m-am bucurat să am șansa de a apăra la Cocobu după șase ani uh, de uh, membră a curții. Și eu am lucrat în domeniul auditului financiar. Am, la început am fost responsabilă de cercetare și uh, la ora actuală sunt responsabilă de evaluarea domeniului coeziunii. După cum a spus și colegul meu, și eu am fost parte din comitetul administrativ al curții, am fost chiar președinta lui timp de 2 ani și uh, sunt foarte interesată de dezvoltarea IT a curții de conturi, care a ajutat foarte mult uh, curtea să ajungă la uh, situația în care se află astăzi în domeniul managementului IT. Am să vă vorbesc doar despre două dintre rapoartele mele, dintre care raportul special privind Galileo sunt foarte bucuroasă de susținerea pe care am primit-o din partea Comisiei COCOBU pentru aceste rapoarte și pentru uh, discuțiile echilibrate pe care le-am avut împreună. Sunt membră și a Comitetului de Audit Europol, am fost președintă timp de un an și de asemenea am fost activă în uh, Comitetul de Auto-Audit și mă ocup de metodologia de audit a curții pentru uh, DAS, pentru ca uh, curtea să fie membră a uh, think tank-ului DAS pe viitor. Și în toate aceste domenii, contribuția dumneavoastră este foarte prețioasă. Aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră și sper sincer că veți avea încredere în mine pe viitor. Dau la parola per Mulțumesc. Are cuvântul uh, pentru două minute domnul Ludbors din partea Letoniei. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Mulțumesc pentru că îmi oferiți ocazia de a veni în fața dumneavoastră și de a prezenta pe scurt ce am făcut în uh, mandatul meu de șase ani, în primul meu mandat. Mai întâi am fost uh, membru pentru chestiunile de împrumut și cu acest mandat am fost responsabil de capitolele 10 și 11 ă, din raportul anual al curții. Am fost ă, autorul unui aviz al curții și am avut plăcerea de a vă prezenta două rapoarte speciale, unul privind strategia și managementul comisiei și cel de-al doilea privind activitățile bancare din programul MEDA. În ceea ce privește sarcinile orizontale, din 2006 sunt membru al Comitetului Administrativ și uh, din 2008 sunt președintele Comitetului Administrativ al Curții și mă ocup de diferite chestiuni în colaborare cu colegii noi toți trei am fost membri ai Comitetului Administrativ. Doamna Calula este predecesoara mea la președinția acestui comitet. Vreau să vă spun ce fac acum. Mă ocup de raportul special cu care, de care sper să vă uh, ocupați și dumneavoastră și să-l sprijiniți. E vorba de un subiect foarte important și anume IMM-urile și uh, am, sunt membru al grupului de lucru al curții pe uh, teme legate de criza economică și financiară actuală. Aștept cu nerăbdare să primesc uh, sprijinul dumneavoastră pentru un al doilea mandat. Sper să aveți încredere în mine și să decideți să-mi acordați sprijinul noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul doamna Ayala Sanders dacă are întrebări. Sí, gracias, presidente. sí, eh... Mulțumesc, doamna președinte. De, de renominación de miembros del Tribunal de Cuentas que conocemos muy bien por su... Suntem uh acum în cursul confirmării unor membri pe care îi cunoaștem deja pentru că cooperează de mai mult timp cu comisia noastră. Și aș dori să mă uh, refer aici la viitor, să ținem cont de reforma curții de conturi și de noua etapă în care intrăm, care trebuie să ne permită să sporim cooperarea. Pe domnul Kinst vreau să-l rog să explice uh, mai mult, uh, dintr-un punct de vedere constructiv, ce intenționează să facă, pentru că comitetul, comisia noastră nu folosește doar operațional auditul său, ci noi dorim să știm și ce se poate face pentru rezolvarea problemelor. La întâlnirile anterioare am identificat o problemă legată de organizațiile internaționale. Și vreau să vă rog să ne spuneți care este ideea dumneavoastră principală pentru ameliorarea viitoare a auditării fondurilor europeni, europene? Și în legătură cu ONG-urile am spus că dorim să centralizăm lucrurile și că putem controla mai bine situația. Și de asemenea să reducem diseminarea în rândul ONG-urilor. Riscul este că s-ar putea să nu mai ajungem la ONG-urile de pe teren. În viitorul Serviciu European de Acțiune Externă uh, va fi inclus și corpul diplomatic și aș vrea să știu ce se va întâmpla cu organizațiile din domeniu și cu Serviciul de Acțiune Externă care este esențial pentru Uniunea Europeană. Poate că îi vom pierde din vedere în dezbatere și vom lua decizii privind uh, auditul care le vor afecta capacitatea de a lucra pe teren. Vreau să continu acum cu celelalte întrebări. Doamnei Caliulaid, vreau să-i spun că unii dintre colegii mei au spus că ar trebui să vă felicităm mai bine decât să vă punem întrebări, dar în calitate de raportor Știu că trebuie să pun și întrebări. În grupul de peer review, eh, referitor la autoevaluare, după reforma decisă recent, reforma Curții de Conturi, acest domeniu ne oferă garanții pe lângă exercițiul actual de audieri ai, curții, ai, curții, ai membrilor curții de conturi. Cum credeți că se pot controla cei care controlează la Curtea de Conturi? În ceea ce privește DAS-ul, vreau să vă pun o întrebare legată de un aspect fundamental și anume, ținând cont de exercițiile bugetare care sunt multianuale și acoperă mai multe generații de finanțe, ce putem face ca să arătăm cetățenilor că nu trebuie să se concentreze pe anii catastrofali, ci pe rezultatul total, și anume pe faptul că vor fi rezolvate problemele. Iar pe domnul Ludbors vreau să-l întreb ceva despre Comitetul Administrativ și despre, despre descărcarea acordată Curții de Conturi. Ce ameliorări ați dori să constatați în uh, organizarea curții de conturi și în eficiența ei, mai ales în legătură cu criza economică? Unul dintre aspectele menționate și cerute de statele membre este simplificarea. Trebuie să profităm de criza economică pentru a simplifica procedurile pentru programe și măsuri europene fără, control, fără ca controlul bugetar să aibă de suferit, ca să știm că fondurile sunt bine cheltuite. Aș vrea să știu ce idei aveți pentru viitor, ținând cont și de noua strategie 2020, care va, se va referi și la acest domeniu. Aveți cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi voi vorbi despre organizațiile internaționale, este foarte clar că Comisia Europeană are relații, tratează cu aceste organizații internaționale. Și este important că relația cu organizații ca Banca Mondială sau ONU să fie bine stabilite pentru ca ajutorul monetar și mai departe să funcționeze bine. Știți că am publicat uh, recent uh, rezultatul auditului nostru în legătură cu modul în care Comisia a îmbunătățit suficient modul în care um, tranzitează sau folosește banii proveniți de la organizațiile internaționale. și raportul nostru a fost destul de critic. Pentru că, de multe ori, Comisia a considerat această posibilitate de transfer a banilor ca o posibilitate de a se scăpa de probleme și nu așa ar trebui să se facă lucrurile. S-a propus ca Comisia să gestioneze fondurile multianuale. Deci Comisia poate să reunească fonduri. Este un element nou și cred pozitiv pentru că oferă o nouă posibilitate, mai ales în situații ca cea cu care ne confruntăm acum, în care Comisia este practic cel mai mare donator, dar are puțină influență asupra modului în care fondurile sunt uh, gestionate. Cazul cel mai scandalos a fost acela în care Comisia a investit mult în fondul uh, cu duratori multipli, dar au avut puțină uh, influență asupra gestionării fondului. Un alt aspect al uh, muncii cu organizațiile internaționale, care este foarte sensibil și îl cunoașteți altfel, este și este și un motiv pentru care Comisia trebuie să gestioneze ea programele este accesul la documente, atât pentru Comisie cât și de către Curtea de Conturi, pentru a asigura um, o bună funcționare a acordului FAFA care permite Comisiei și Curții de Conturi accesul la documente. În legătură cu ONG-urile, Știți că v-am uh, transmis uh, un raport de audit uh, foarte amănunțit în legătură cu modul în care Comisia implică ONG-urile în calitate de partener în deciziile strategice în cadrul cooperării pentru dezvoltare. Este, acesta este un obiectiv al Comisiei dar este adevărată pro provocare care pe teren nu se materializează foarte bine și de aceea am fost critici. Partea în legătură cu care am fost mai puțin critici a fost modul în care Comisia cooperează cu ONG-urile ca organizații uh, de implementare a programelor. Am făcut uh, recomandări în legătură cu modul în care Comisia ar putea facilita viața ONG-urilor, de exemplu oferind capacități, formare și așa mai departe. Având în vedere că vorbiți despre uh, EAS, este încă sub semnul întrebării demararea funcționării acestui program, dar sper că nu, acest lucru nu va afecta abordarea Comisiei față de ONG-uri ca parteneri uh, emancipați în cooperarea pentru dezvoltare, pentru că în unele locuri unde ONG-urile funcționează în țări instabile din punct de vedere politic și ele reprezintă poate singura sau unul dintre puținele uh, garanții de continuitate a politicilor. Deci, din câte știu eu, discuțiile legătură cu EAS uh, sunt în curs, dar din ce am văzut, Comisia va continua să se ocupă de programe concrete și de acordarea concretă a ajutoarelor. Sper că acest lucru uh, nu va uh, dăuna implicării ONG-urilor în această cooperare. Doamna Caliulait are cuvântul. Mulțumesc! din uh, evaluarea reciprocă și autoevaluare, am văzut cum putem câștiga în eficiență în cur- la Curtea de Fonduri și am văzut că structura pe mai multe camere oferă mai multă eficiență în uh, discutarea rapoartelor curții am văzut uh, că este, există posibilitatea și de a îmbunătăți comunicarea atât la nivel extern cât și la nivel intern și este important să amintim faptul că un auditor este credibil doar dacă activitatea sa este transparentă, e nevoie de interacțiune cu uh, organizația auditată, cu statele membre și trebuie să țină cont de tendințele, tendințele din audit în Uniunea Europeană. Statele membre trebuie să um, ofere chiar ele rată de eroare în legătură cu um, implementarea fondurilor de coeziune până în decembrie din anul N plus 1. Trebuie să existe discuții în legătură cu metodologia și Curtea are experiență în auditarea financiară a bugetului Uniunii Europene și cred că um, rata de eroare trebuie să fie cea standard. Nu putem cere ni, nimănui să aplice obligatoriu metodologia noastră, dar dacă metodologia noastră este ușor de înțeles și corectă, ea va fi folosită și cred că astfel se ar putea măsura cel mai bine calitatea activității curt, curții. Acum, în legătură cu multianualitatea și modul în care putem convinge cetățenii că uh, rezolvăm problemele în domeniul coeziunii. Nu cred că am reușit acest lucru până acum, mai ales că nu suntem siguri că problemele sunt rezolvate. Ne ducem aminte din raportul din 2008 pentru coeziune că se fac uh, greșeli multe. Deci uh, trebuie să se îmbunătățească mult uh, um, gestiunea acestor fonduri. Doar apoi curtea poate să auditeze ce rămâne după ce se încheie perioada auditată. În sfârșit au demarat plățile și um, se pare că în plățile inițiale din noua perioadă de programare s-au făcut mai puține greșeli decât, mai puține erori decât în perioada uh, precedentă de programare. Tendința trebuie să continue. Bineînțeles, a avansat și argumentul că majoritatea plăților riscă să aducă cu ele mai multe erori. Deci trebuie să convingem cetățenii că lucrurile merg mai bine și de aceea e nevoie de transparență. și trebuie să vedem ce poate să facă statele membre, Comisia și Curtea și trebuie să convingem și statele membre că noi facem toate eforturile pentru a ameliora lucrurile. Pe de altă parte, trebuie să ne concentrăm și pe performanța auditurilor, nu doar asupra erorilor făcute, trebuie să ne concentrăm și pe rezultatele obținute pentru că astfel vom putea avea o imagine mai bună, mai completă în legătură cu ceea ce se face în domeniul coeziunii și se poate trage concluzia dacă coeziunea poate să rămână așa pentru următoarele perspective financiare, pentru că sistemul comun de gestiune în sine poate să fie un indicator în legătură cu performanța uh, programelor de coeziune respective. Domnul Lugboș. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu viitoarea cu viitorul activității, trebuie să spun că, așa cum s-a spus și în strategia curții pentru perioada 2009-2012, avem două obiective maximizarea, maximizarea impactului și îmbunătățirea folosiri eficiente a resurselor pe care le avem la dispoziție. Comisia administra... În ceea ce privește Comisia Administrativă, ne concentrăm pe a doua parte, adică Comisia Administrativă ă, se va ocupa de politici în domeniul informaticii, resurselor umane și așa mai departe. Trebuie să vedem în toate aceste situații, cum putem îmbunătăți motivarea funcționarilor noștri, precum și mobilitatea lor. Trebuie să existe o rotație între auditori, deci după 6 până la 8 ani trebuie să se schimbe, să se poată schimba postul și domeniul de responsabilitate. După cum știți, Consiliul de Ministri a adoptat recent uh, noile reguli de procedură ale curții de funcționare și um, am lucrat la regulile de implementare, în care există două modificări majore. Funcționarea cursii pe camere și va continua să funcționeze, să începe să funcționeze astfel de la 1 iunie anul acesta, dar acest lucru trebuie echilibrat creându-se o comisie administrativă consolidată, adică președintele curții va fi președintele acestei comisii administrative și președinții curții vor fi membri ai acestei comisii administrative. Ca în orice altă organizație, um, identificăm resursele majore. Am uh, observat acum câțiva ani uh, că ne lipseau posturi, uh, deci că nu aveam suficient staff, că ne lipseau peste 50 de funcționari, de auditori, um, ni s-au uh, permis să angajăm 30 și ceva de auditori, deci înseamnă că ne lipsesc încă 24. În uh, momente de criză economică este puțin posibil să primim acești auditori suplimentari, de aceea studiem posibilitatea de transformare a funcționarilor din funcțiile altele decât auditul înspre audit pentru a ne folosi mai bine resursele interne în legătură cu ameliorări care se pot face um, având în vedere criza economică și financiară, după cum am spus deja, am creat un grup de lucru la curte și în acest grup de lucru am încercat să discutăm anumite lucruri, cum ar fi planul uh, de reconstrucție economică, pentru a face progrese în anumite domenii. Bineînțeles, există și riscuri suplimentare, pentru că domeniile identificate sunt um, unele care pun probleme. Pe de altă parte, um, am discutat probleme legate de sprijin uh, pentru um, echilibrarea balanței de plăți pentru Ungaria, România și încă un stat membru. Am uh, discutat posibilitatea uh, de a oferi servicii de audit în legătură cu respectarea obligațiilor. Știți că Cadrul de reglementare a fost modificat uh, în această situație de criză și trei din patru autorități de supraveghere vor obține noi prerogative. Până acum, Comisia a făcut propuneri legislative, dar Curtea va audita conturile acestor autorități de supraveghere. Ne întrebăm dacă este suficient, dacă mandatul nu ar trebui lărgit, extins, pentru a evalua și uh, eficiența operațională, așa cum o facem pentru Banca uh, Centrală Europeană. Pe de altă parte, discutăm simplificarea plăților din punctul meu de vedere, simplificarea ideală în uh, cheltuirea bugetului european uh, a fost abordată în rapoartele noastre anuale, în ultimele raporturi anuale. și s-au uh, abordat probleme legate de cheltuielile din domeniul politicii agricole, de coeziune și așa mai departe. Cred că trebuie să avem mare grijă pentru ca simplificarea să nu uh, meargă la extremă. Doresc să aduc aminte faptul că în uh, raportul anual pentru 2007 am menționat cazuri din domeniul politicii agricole comune în care simplificarea exagerată a dus la rezultate neprevăzute. S-au primit uh, sprijin din, de la fondurile europene uh, pentru uh, companii de căi ferate sau terenuri de golf, care nu sunt tocmai uh, agricultori. Mulțumesc. Doamna Andreea San are cuvântul. Thank you, Chairman. Uh, to Mr. Kins. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea adresată domnului Kinst. Ați menționat printre obiectivele dumneavoastră de viitor faptul că ați dori să vă aduceți contribuția în ceea ce privește eficiența rapoartelor și colaborarea cu autoritățile de audit uh, naționale. Credeți că aceste instituții de audit ar trebui să vină cu un fel de declarații naționale sau vă gândiți mai degrabă la o împărțire a muncii între dumneavoastră și aceste instituții naționale? Pentru doamna Caliu Laid ținând cont de faptul că v-ați ocupat uh, o perioadă de o, un domeniu în care numărul de erori a fost semnificativ. Uh, ne puteți explica când anume aceste cazuri se transmit către OLAF și dacă accelerarea anumitor cazuri către OLAF ar preveni în același timp și uh, neregularități uh, suplimentare și ar urgenta recuperarea acelor fonduri care nu au fost uh, cheltuite judicios. Și uh, pentru domnul Ludbors, în uh, CV-ul dumneavoastră spuneți că doriți să contribuiți la uh, îmbunătățirea declarației de asigurare din partea curții. Ne puteți da un exemplu în acest sens? Mulțumesc, spune președintele, dau uh, cuvântul candidaților pentru răspunsul, domnul Kinst. Mulțumesc. În ceea ce privește colaborarea cu instituțiile naționale, încep printr-un uh, citat a unui coleg. Putem, uh, avem de optat între competiție sau cooperare și bineînțeles că suntem în favoarea celei de-a doua variante a cooperării. Acum, în ceea ce privește efectuarea naționaților uh, naționale și auditarea acestora, contribuția a patru state membre este binevenită. Acum, în ceea ce privește sfera de acoperire a auditelor în cazul celor patru state membre, constatăm că este foarte diferită. De aceea, prin intermediul cooperării, Curtea de Conturi Europene a lansat o integrare a grupului de lucru actual în ceea ce privește standardele comune de audit, atât uh, auditul de conformitate cât și auditul de performanță. Acest uh, grup de lucru se apropie de finalizarea activității sale. Scopul este de a unifica modul de abordare al uh, auditului și a gestiunii comune și bineînțeles că scopul final este acela de a acționa în colaborare cu autoritățile naționale de audit și spre o simplificare a declarațiilor naționale și pentru cei dintre uh, dumneavoastră care sunt interesați, am uh, selectat trei autorități naționale de audit, cei, cea din uh, țările de jos, din Danemarca și din Cehia, care au fost de acord să, să lucreze cu noi pentru stabilirea unor standarde comune de metodologie și vom uh, stabilit la o dată ulterioară dacă acest program pilot uh, va fi extins și către alte state membre. Pentru că dacă rezultatele sunt bune, bineînțeles că am dorit să extindem acest demers. Mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Caliu Laid. Mulțumesc, domnule președinte. Când auditorii noștri se întorc din misiunile de audit, are loc o întâlnire a diviziei de audit unde se discută constatările, iar de îndată ce uh, se constată nereguli, aceste cazuri sunt transferate către OLAF. și cu cât acționăm uh, mai repede, cu atât uh, mai bine. Pe de altă parte, audităm destul de des și plățile efectuate cu un an în urmă și proiecte care au uh, avut loc cu ani în urmă. Așadar, uh, nu este neapărat modalitatea cea mai efectivă de a detecta frauda. Statele membre au obligația ele însele să raporteze constatările lor. Așadar, chiar dacă este important și um, constatările altor instituții uh, trebuie înaintate Comisiei în mod uh, eficient pentru a putea astfel demara recuperarea acestor fonduri. Pe de altă parte, am, există și proiecte unde nu e vorba de fraudă, ci doar de da, erori. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Ludbors. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește îmbunătățirea potențială, sigur că există o serie de domenii în care acest uh, lucru ar fi posibil, dar mă voi concentra asupra uneia singure. Noi analizăm uh, anual cheltuielile aferente fiecărui domeniu de politică în execuția bugetului european. Așadar, fiecare dintre aceste domenii este acoperită de un grup de lucru. Sugestia mea ar fi să restructurăm această evaluare specifică, eventual să scoatem din politica agricolă partea de dezvoltare rurală. ceea ce ar presupune probabil să extindem alte grupuri de uh, politici. Acestea fiind spuse, Pe baza abordării actuale vom încerca în fiecare an să analizăm fiecare domeniu de astfel de politici pe care le-am identificat până acum. Mulțumesc. Dziękuję bardzo, panie Domnul Liberacki. Eu fac parte din Comisia de Control Bugetar pentru al doilea mandat de aceea nu doresc să vă adresez întrebări, ci să fac o evaluare personală. Discutăm acum cu candidații pentru funcția de membru al Curții de Conturi Europene. Ce aș dori să subliniez în calitate de fost raportor uh, ceea ce prește fondurile structurale și programul Galileo. Am colaborat cu doamna Kins și domnul Caliolait, iar experiența mea este următoarea. Constat că candidații au dat dovadă de o bună colaborare în ultima perioadă legislativă. Fase, dobbiamo fare solo le domande. În cer scuze, în această fază se adresează doar uh, întrebările. Evaluarea se va face ulterior. Acest timp este prevăzut exclusiv pentru întrebări. Așadar, treceți, vă rog, la întrebări, dacă nu voi da cuvântul celorlalți membri. Voi aștepta așadar atunci și voi uh, face o evaluare ulterior. Mulțumesc. Domnul Deutsch. Tisztelt elnök úr, eh, tisztelt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 cărora le-am, întreb, le-am adresat tuturor aceeași întrebare, pe care o voi repeta și în cazul dumneavoastră, și anume, cum vedeți cooperarea între Curtea Europeană de Conturi și OLAF și care este punctul, de, punctul dumneavoastră de vedere profesional în ceea ce privește propusa externalizare a OLAF și înființarea unui unui birou de procuratură european. Cum evaluați aceste lucruri? Credeți că acest lucru ar avea un impact asupra uh, eficienței noastre în lupta împotriva fraudei? Domnul Kinst, Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește colaborarea noastră cu OLAF, Curtea de Conturi și OLAF sunt două instituții care sunt condamnate la o bună colaborare. Colaborare care se manifestă în două aspecte. Dacă noi avem o suspiciune de fraudă sau intenții criminale în ceea ce privește cheltuirea fondurilor, aceste cazuri sunt transferate de către noi către OLAF și după o anumită perioadă primim uh, un raport în ceea ce privește rezultatul anchetei. În al doilea rând, la nivelul diferitelor grupuri de audit, uh, menținem legătura cu personalul OLAF. De exemplu, în cazul grupului nostru de audit, invităm o dată pe an și în acest schimb de experiență pot veni cu informații noi în ceea ce privește cazurile de, de fraudă descoperite. Și alți funcționari ai noștri, bineînțeles că țin o legătură permanentă cu OLAF în ceea ce privește acțiunea externă. În ceea ce privește externalizarea OLAF, poate că nu este locul Curții de Conturi uh, de a interveni în această discuție. Poziția mea personală este aceea că nu am avut impresia că Olaf, care în momentul de față parte, parte, parte din Comisia Europeană, suferă de o lipsă de independență. De aceea, deci, nu înțeleg de ce această externalizare ar fi necesară. Sper că cei care fac această propunere de externalizare vor argumenta uh, în mod judicios care este valoarea adăugată a acestui demers. De altă parte, Olaf se confruntă o, cu o problemă din alt punct de vedere. Trebuie să lucreze cu 27 de sisteme juridice diferite și nu e ușor ca un caz să fie urmărit până la soluționare. Aceasta, această misiune ar fi ușurată, probabil, prin crearea acestei procuraturi europene. Dacă mi-ați fi, întrebat acea, dacă mi-ați fi adresat această întrebare acum șase ani, v-aș fi spus că uh, am o evaluare pozitivă pentru crearea acestei funcțiuni. Mulțumesc, doamnă Caliulaid. Și eu uh, cred că este o idee bună de a avea un uh, birou de procuratură european. Ce aș dori să mai adaug este că chestiunea independenței este una importantă. Sigur că în opinia publică această externalizare ar veni în sprijinul uh, independenței uh, OLAF. Mulțumesc, domnul Ludbors. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește cooperarea cu OLAF pe viitor, uh, trebuie să fiu și eu de acord cu colegii mei. Cred că dacă Olaf va fi externalizat, se vor uh, crea anumite tensiuni între Curtea de Conturi și Olaf, pentru că munca noastră de audit trebuie să fie privită ca un aport la munca Olaf, în plus față de funcțiile sale. În ceea ce privește păstrarea acordurilor actuale, nu am uh, niciun fel de preferință puternică. Aș vrea să știu uh, că domnul comisar Barroso uh, își respectă promisiunile făcute, dar nu am nicio părere foarte puternică. Am doar o idee foarte importantă și anume că externalizarea OLAF ține se vede altfel din exterior decât se vede din interior. Și am, uh, cred că este un argument puternic și cred că Olaf ar trebui să fie în afara Comisiei. În ceea ce privește Procuratura Europeană, într-adevăr, acest lucru este prevăzut în tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și acolo uh, cred că în proiectul de rezoluție de descărcare pe care l-am văzut recent, se vorbește despre o propunere a Comisiei în acest sens. Mulțumesc. Odi. Domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru cooperarea pe care am avut-o până acum. Vreau să-i spun uh, domnului uh, Ludbords, care a spus că lipsesc 20 de auditori. Nu știam că există această problemă de mijloace, pentru că noi nu putem, trebuie să ne avertizați dacă se mai întâmplă așa ceva, pentru că nu putem să vă dăm sarcini, dacă să vă refuzăm mijloacele. În legătură cu termenele, dacă Comisia Europeană vă furnizează toate elementele contabile în 31 martie, putem spera să avem uh, raportul noastră pe 30 iunie? în anul de după exercițiul controlat ca să se scurteze perioada de descărcare, care este prea lungă, după părerea mea. Și ultima întrebare. Contrar tratatului, nu ați emis nicio asigurare cu privire la operațiunile subiacente. Ați omis acest lucru în raport. Curtea a emis un aviz, dar nu și o asigurare privind operațiunile subiacente. Ce părere aveți despre acest lucru? Pentru că pe 2008 noi de fapt nu știm dacă DAS-ul este pozitiv sau negativ. Pentru că la operațiunile subiacente se pare că nu există un DAS global și asta contravine cerințelor tratatului. Mulțumesc! Yes, I will try to touch uh, this question. Concerning this... Uh... Domnul Kinst, da, am să încerc să răspund. În ceea ce privește calendarul, Sigur că Curtea de Conturi este deschisă la discuții privind posibilitatea schimbării calendarului, dar după cei șase ani petrecuți acolo, mai ales în domeniul auditului DAS, cred că trebuie să vă spun că este foarte greu să se facă economii de timp sau să se scurteze perioadele. Eu mă aștept că dacă uh, avem prea puțin timp la dispoziție, uh, va fi nevoie să facem un compromis între, avi, între calitatea avizului și cantitatea și nu știu dacă este bine, pentru că noi trebuie să luăm, de exemplu, eșantioane și eșantioanele uh, de tranzacții pe care le audităm trebuie să fie luate din tranzacțiile ce au avut loc la sfârșitul anului. Trebuie să facem acest audit al tranzacțiilor în 27 de state membre, în cazul meu și în state din Africa de, sau din Asia, Trebuie să urmărim și procedurile de audit intern în instituții și împreună cu Comisia. Uneori Comisia ne corectează atunci când evaluăm, de exemplu, un lucru, ei după aceea ne oferă probe pentru a ne corecta. Deci, noi putem veni la uh, jumătatea lui noiembrie cu auditul și să fim siguri și atunci, dacă vă spunem că erorile minime în fondurile structurale sunt de 11%, atunci așa este. Curtea este deci deschisă la discuții, dar după experiența mea din ultimii șase ani, cred că timpul care poate fi economisit este limitat. Nu știu dacă trebuie să continu cu celelalte întrebări sau... În legătură cu declarația de asigurare. Aveți dreptate, există două abordări diferite, două opinii diferite în, după conturi. Noi oferim un aviz referitor la conturi și uh, în legătură cu uh, legalitatea și regularitatea tranzacțiilor, oferim un alt aviz pentru fiecare domeniu. Și eu cred că este mai transparent așa pentru că bugetul Comisiei Europene este foarte specific. Acoperă diferite tipuri de cheltuieli, diferite tipuri de gestiune și diferite tipuri de riscuri. Și mi, mi se pare că ar fi mai puțin transparent pentru dumneavoastră ca deputați dacă noi am venit cu o singură declarație de asigurare globală privind neregulile tuturor tranzacțiilor, amestecând fondurile structurale cu cheltuieli administrative, cu educație, acțiune externă și așa mai departe. Deci, după cum am spus, noi încercăm să oferim un aviz cât mai transparent în legătură cu diferitele domenii ale cheltuielilor, diferitele grupuri de cheltuieli. Și uh, grupurile sunt acum echilibrate. Poate că ar trebui să le, să le restructurăm, dar eu nu cred și oricum nu cred că ar fi o idee bună să oferim o singură declarație de asigurare globală pentru toate tranzacțiile. Asta e părerea mea personală. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Pot să vă prezint doar câteva date în ceea ce privește coeziunea. Tranzacțiile, ultimele tranzacții vizibile apar în sistemul contabil la 15 ianuarie și uh, majoritatea uh, se întâmplă în decembrie majoritatea tranzacțiilor. Dacă vrem să evaluăm corect aceste tranzacții care sunt pasibile de risc pentru că sunt făcute în grabă la sfârșitul anului, trebuie să uh, evaluăm tot ce s-a plătit în decembrie. Și dacă, ne, dacă luăm un eșantion mai timpuriu, va fi o problemă. La 15 ianuarie putem lua un eșantion, un eșantion al ultimelor plăți uh, și statele membre au o perioadă de șase săptămâni, ceea ce înseamnă jumătatea lui februarie, până facem auditul mai durează trei săptămâni, să zicem că putem să scurtăm la două săptămâni și până raportăm Comisiei și statelor membre sunt încă două săptămâni, ajungem la jumătatea lui martie. Un stat membru are 8 săptămâni la dispoziție, apoi și deci ajungem la jumătatea lui mai și abia apoi putem uh, începe uh, să uh, punem în aplicare sistemul stabilit. Deci dacă scurtăm termenele, cred că vom ajunge în situația unde ne găseam uh, cu, câteva, uh, cu câțiva ani în urmă și anume procedura contradictorie continuă aici la Cocobu. Sunt Așa sunt situațiile, nu cred că se pot găsi soluții, se pot scurta termenele pentru toți, dar sunt aceste proceduri tehnice, inclusiv traducerea, care nu e lucru puțin. Deci nu cred că este realist. Vreau să mai spun și că rapoartele oferite de statele membre în domeniul coeziunii ajung abia în decembrie plus 1, anul următor. Cred că trebuie să se țină cont și de acest lucru în procedura de descărcare. Dacă toate aceste discuții se desfășoară, cred că trebuie revizuit și acest aspect al controlului. Deci, ar fi nevoie de un grup de lucru foarte mare ca să se rezolve această problemă, dacă chiar doriți să mai discutăm. În ceea ce privește declarația de asigurare globală, cred că la un moment dat s-ar putea ajunge la o situație în care ratele de eroare să fie relativ mici în tot bugetul și atunci s-ar putea pune problema ca uh, declarația privind operațiunile subiacente globale să fie pozitivă sau negativă dacă suntem la acest prag de relevanță în toate domeniile, dar acum valorile specifice sunt încă făcute cu rate de eroare foarte mari și deci nu văd cum un aviz global ar putea fi diferit de această poziție din valorile specifice. Deci, cred că deocamdată este destul de clar care este părerea noastră cu privire la uh, legalitatea și regularitatea operațiunilor uh, subiacente. Dacă ne apropiem mai mult de pragul de relevanță, cred că putem discuta. Mulțumesc. Domnul Ludborz. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește uh, observația dumneavoastră, sigur că va fi foarte util dacă Parlamentul ne va susține după cum știți, procedura bugetară pentru 2011 prevede o întâlnire tripartită între Parlament, Comisie și Consiliu, ceea ce ne va ajuta să obținem uh, ceea ce ne interesează, informațiile care ne interesează. În privința calendarului, vă înțeleg preocupările și dorința de a primi un raport de la noi cât mai repede, dar după cum au spus colegii eh, mei mai devreme, va, eh, se va fa acest lucru se poate face doar în detrimentul calității. Se poate face, dar rezultatul va fi eh, slab și nu știu dacă e mai bine să avem timp să ne facem treaba ca lumea și să, să cercăm să scurtăm cu câteva săptămâni și în loc de noiembrie să vă prezentăm raportul în octombrie, nu știu dacă ar fi benefic așa ceva. În vară nu cred că este fezabil să se ofere aceeași calitate, respectându-se procedurile de acum. În ceea ce privește ultima intervenție, declarația de asigurare globală, aveți dreptate atunci când spuneți acest lucru, dar nu avem uh, niciun fel de evaluare globală a declarației de asigurare, niciunul din rapoartele anuale. Și cred că asta pentru un motiv foarte bun și anume că nu amestecăm merele cu perele, nu punem totul la grămadă și, spunem, și nu spunem ceva despre lucruri, un singur lucru despre lucruri foarte diferite ca natură, ca mod de gestiune, și cred că sistemul actual de valoare specifică este bun, destul de bun. Sigur că mai târziu se poate vedea cum anume aceste declarații uh, naționale de gestiune uh, privind auditul pot să joace un rol. Dacă se va întâmpla așa ceva, dar eu nu cred că se va întâmpla prea repede, Uh, cred că atunci va fi momentul să revenim și să ne gândim din nou ce se poate schimba față de cum acționăm acum. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Odi, scurt, că nu avem mult timp. Domnule președinte, foarte pe scurt. Vreau doar să amintesc prevederile din tratat. Tratatul cere curții de conturi europene să ofere două asigurări unice, una referitoare la conturi și una referitoare la tranzacții. După aceea, tratatul vă oferă posibilitatea de a face un ansamblu de observații pe sector de activitate, ceea ce faceți foarte bine și trebuie păstrat observațiile pe sectoare de activitate, dar nu ați făcut un aviz unic pe tranzacții. Și nu e o idee politică a unui deputat european. Este o obligație din tratat impusă curții de conturi. Mulțumesc! Mulțumim celor trei candidați! valutazione. Și acum vom continua cu ușile închise evaluarea, cu evaluarea și cu votul. Mulțumesc!